Äh, Situația în acest uh, dosar, uh, mărim și greutăți, este următoarea. Suntem înaintea unui uh, acord rezonabil. Avem uh, compromisuri în uh, domeniul tehnic, avem în domeniul securității și avem în, în uh, ceea ce privește senzorii de greutate. Și era, eram cât pe aproape să avem un compromis referitor la uh, transporturile transfrontaliere a acestor mari camioane. Cred că ar trebui să reușim, uh, înainte de votul din martie, să ajungem la un compromis pe care să-l putem susține. Și aș dori foarte sincer să le mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru disponibilitatea de a găsi compromisuri. Știu ce fel de dificultăți uh, există cu care se confruntă fiecare uh, grup și totuși a existat această disponibilitate de a soluționa problema. Cei care consideră că trebuie să amânăm dosarul pentru a trece în următorul mandat, uh, lor vreau să le spun următorul lucru. Poate că vom avea un alt comisar um, de transport care poate că nu va fi atât de uh, deschis la ideea de transport transfrontalier, însă cu siguranță nu voi fi nici eu raportor și asta înseamnă că nu se va uh, îmbunătăți nimic cei de la, care sunt prezenți poate de la anumite um, reprezentanțe permanente și care uh, vehiculează această idee, nu pot decât să vă spun uh, nu se va îmbunătăți cu nimic situația. Așadar, să încercăm să îmbunătățim lucrurile. Este, nu, nu este vorba numai de transporturile transfrontaliere, este vorba de îmbunătățirea condițiilor pentru șoferi, este vorba de uh, mai multă siguranță pentru șofer, pentru pieton, pentru ceilalți participanți la trafic. Dacă uh, ajungem la un uh, compromis, vom putea vota în plen în aprilie și totul se va fi soluționat. Mulțumesc, nu vreau să trecem în dezbaterea principale pentru că suntem la proiectul de ordine de zi acum, deci dacă cineva dorește să intervină, este rugat să o facă pe scurt. Domnule Groș, da, eu sunt de acord cu propunerea de a se amâna votul, însă aș vrea să mă asigur că vom mai putea dezbate acest subiect în, în plen și că vom putea vota asupra acestui dosar în plen. În plus, trebuie să avem un vot în comisie. Știu că următoarea uh, următorul vo uh, următorul uh, următoarea zi de joi uh, este acum, dar dacă este nevoie să votăm joi, vă rog să o facem ca să ajungem în plen. Domnul Simpson, din câte am înțeles, uh, încerc, vizăm în martie, dar menținem și pe ordinea de zi pentru aprilie. Asta am înțeles eu, domnule Groș. Bineînțeles. Totul uh, depinde de cine depune amendamente în ultimul moment. Dar uh, vom vedea uh, cum evoluează lucrurile. Bun, urmează aprobarea am înțeles, uh, mă scuzați, că adoptați ordinea de zi. Acum, uh, procesul verbal din 16-17 decembrie și 9 ianuarie. Toată lumea mulțumită, foarte bine. Comunicări ale președintelui privind deciziile adoptate de coordonatori. Pe 30 ianuarie. În primul rând, actualizarea în ceea ce privește pachetul feroviar și cele trei uh, propuneri care fac uh, pil, care constituie pilonul uh, tehnic. Uh, coordonatorii vreau să, fie se, să se trateze împreună. Um, decizia referitor la CEF și la coordonatori uh, a fost amânată pentru astăzi și am primit o scrisoare din partea domnului Calas care pare să rezolve problema, dar vom analiza asta mai târziu. Și apoi avem newsletterle de comitologie. Decision. Întâlnirea de ieri a coordonatorilor și deciziile luate sub președinția lui Dominic Riche au presupus o prezentare a Comisiei pentru candidații TNT. Am participat și eu și domnul Groș la această întâlnire. Apoi, coordonatorii au susținut uh, uh, propunerile domnului uh, Calas în scrisoarea sa de pe 20 ianuarie și au cerut domnului Riche să scrie președintelui Șus pentru a recomanda sprijinul Parlamentului pentru aceste numiri. Apoi, s-ar putea să fiți interesați de faptul că aș dori să-mi exprim aprecierea pentru Nils Dalhofsen, care va pleca de la secretariatul TRAN pe 15 februarie. Nils a lucrat uh, în ultimii cinci ani alături de comisia noastră s-a ocupat de dosare minate precum SEF, pachetul feroviar TNT uh, și acum a fost numit șef de unitate al Departamentului de uh, Politici. Bill Hensi va continua să ajute comisia noastră în noua sa funcție, dar uh, felicitări, Nils, și să știi că îți dorim toate cele bune. Unde ești, că nu te vedem. Și în cele din urmă trebuie să spun că uh, avem în sală doi vizitatori din Statele Unite, aduși de doamna Meissner. Le urăm bun venit. Sperăm că vă veți simți bine aici la uh, Bruxelles. Următorul uh, punct eu toată lumea mulțumită de anunțurile făcute de domnul președinte? Da? Bine. Atunci, următorul punct este adoptarea acordului cu privire la restricțiile de uh, zgomot uh, în aeroporturile europene. Domnul Lightfried. Mulțumesc, domnule președinte. Um, este foarte dificil pentru mine. Sunt raportor pentru acest raport dar dacă trebuie să votăm, trebuie să vă anunț pe toți că mi-am uitat cartela de vot. Thank you. Can I, can I just point out... Mulțumesc. Aș dori să subliniez uh, vizitatul nostru, noștri din Madison, Wisconsin, că suntem de obicei mai bine organizați de atât, dar uh, se mai întâmplă și la noi. Votăm pe marginea raportului uh, domnului Lightfried Girl. Ți-ai uitat și tu cartela? Da. Foarte bine, spune domnul președinte. Facem întâi o verificare pentru a vedea uh, dacă, de obicei, ca, ca de obicei, PPU are 15 membri în plus. Votul s-a deschis. Ironia ar fi ca SND-ul acum să aibă oameni în plus, nu? Votul s-a închis. Funcționează. Atunci votăm. Aprobarea acordului privind restricție de zgomot pe aeroporturile din Uniunea Europeană. Raportor domnul Leifrid, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și mai adăugă un plus și un minus, deci 25 de voturi pentru, 5 împotrivă, 5 abțineri. Se adoptă felicitări, uh, domnule Lightfried. Următorul uh, punct de pe ordinea de zi este pachetul Naiades 2. Raportor este doamna Votman Col. Corin, ai cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să pot prezenta amendamentele pe marginea acestor uh, două propuneri legislative. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru cooperare pe marginea rezoluției care a fost adoptată cu o majoritate copleșitoare joia trecută. Cred că e un aspect important înaintea alegerilor, deci un sector atât de important al căilor de navigație interne eh, să fie votat în Comisia pentru Transporturi și în plenară. Asta pentru ca acest sector să primească sprijin și o direcție clară pentru ca Comisia să poată veni cu Uh, o urmare la uh, pachetul NAIADES 2. Sunt mai multe chestiuni care trebuie discutate. Mai întâi, în ceea ce privește capacitatea flotei, ei bine, schimbările sunt limitate față de directiva în vigoare. Și aici aș dori să spun că vorbim mai ales de fondurile de rezervă, adică o sumă de 35 de milioane de euro, ca fonduri de rezervă care sunt plătite de către sector prin regula vechi pentru nou. Și asta în vremuri dificile din perspectivă economică. Din, având în vedere sfera de cuprindere foarte limitată, um, proprietarii operatori uh, nu pot să atragă banii, nu pot să îi cheltuie. Acest lucru este bine să fie subliniat de la început pentru că anumite amendamente Uh, doresc să extindă domeniul de aplicare al modului în care poate fi folosit uh, fondul, pentru că există niște obiective sociale importante aici. Aici am putea, e adevărat, să luăm în considerare și alte fonduri, precum fondurile sociale. Ar trebui să ne gândim uh, și la Orizont 2020 sau SEF, pentru că există și o ramură care ține de cercetare în acest sector. Cred că este important să subliniem aceste aspecte pentru că, până la urmă, într-adevăr, avem de-a face cu uh, o sumă limitată. Cât privește amendamentele, aș dori să fac câteva comentarii. Doamna Țicău a înaintat uh, amendamente uh, pe marginea cercetării, uh, pe lângă, în legătură cu subiecte precum schimbarea climatică și apoi observarea pieței. Aceste aspecte sunt foarte importante, dar, cum spuneam, trebuie să ne mai gândim și la alte moduri de finanțare, nu doar la fondurile destinate acestui sector. Trebuie să ne gândim cum am putea formula uh, într-un considerent toate aceste aspecte în um, cuprinsul textului și asta vom uh, discuta mâine la o reuniune a raportorilor din umbră. Trebuie să vedem uh, de unde ar putea să mai vină niște bani. Domnul Ertog a mai înaintat și el amendamente, tot în această idee de a extinde uh, sugestia de a echilibra acest fond prin fondurile europene, precum uh, SEF, sau uh, fonduri care să vină din partea Băncii Europene de Investiții. Salut această inițiativă. Ați uh, introdus aceste schimbări într-un articol, eu în considerente. Prin urmare, uh, mi-ar plăcea să aflu din partea Comisiei dacă, din perspectivă juridică, putem uh, trece această sugestie într-un articol în corpul textului, așa cum a sugerat domnul Ertug în amendamentul 15. Eu înțeleg această sugestie, însă aș vrea să știu dacă ea este posibilă sau nu. De asemenea, salut amendamentul 12, unde se vorbește de îmbunătățirea uh, siguranței. Aici trebuie să mai uh, reanalizăm uh, formularea, dar vom putea reveni la acest subiect pentru a găsi un teren de acțiune comun. Apoi, în ceea ce privește cerințele tehnice, raportul vizează o armonizare accentuată între standardele tehnice care diferă în acest moment. Uh, domnul Van Dalen a înaintat un amendament cu o clauză de uh, revizuire. Eu am uh, găsit sugestii pentru acest aspect la rândul meu, dar se extinde aici perioada de la 3 la 5 ani și mi se pare că această propunere are sens, mai ales dacă combinăm totul cu amendamentul 19 al doamnei Meissner. Cred că așa am putea găsi o direcție bună pe care să mergem. Doamna Țicău a sugerat să adăugăm și o consultare a actorilor interesați. Eu cred că are sens o astfel de propunere, pentru că întotdeauna este important să luăm în considerare toți actorii interesați, care sunt foarte diferiți și care trebuie consultați atunci când se elaborează standarde tehnice. În ceea ce privește acest regulament, însă, ar trebui să fim atenți la adăugire făcută de Parlament uh, în regulament, care cad uh, în uh, afara domeniului de aplicare a regulamentului. De exemplu, amendamentul 12 al doamnei Semnalova pentru că aici intervin fondurile de coeziune, SEF și alte uh, uh, fonduri. Prin urmare, nu are sens să tratăm propunerea dânsei în cadrul acestei directive. Și, în cele din urmă, doamna Țicău a înaintat un amendament cu privire la recunoașterea reciprocă a certificatelor adăugându-se și Comisia Donau acolo. Și aici vreau să cer orientări din partea Comisiei, să vedem dacă e posibil să integrăm astfel de sugestie, pentru că dacă vorbim despre recunoaștere reciprocă cu Comisia pentru RIN, uh, e clar că acestea sunt uh, state membre care aplică legislația europeană, dar uh, în ceea ce privește statele Donau, nu întotdeauna acesta este cazul. Prin urmare, am anumite dubii aici. În ceea ce privește amendamentele și numărul lor, uh, clar acest număr este limitat și cred că putem uh, găsi un consens um, în cooperare cu celelalte grupuri din uh, acest Parlament. Și aș dori să subliniez că am putea, după votul de săptămâna viitoare, să solicităm un mandat pentru a începe negocierile, cel puțin legătură cu capacitatea flotei, pentru că acest subiect deja se află pe ordinea de zi a președinției elene. Am dubii dacă, în ceea ce vește cerințele tehnice vom putea începe negocierile, dar uh, va trebui să mai uh, vedem cum stau lucrurile înainte de vot. În ceea ce privește capacitatea flotei, uh, chiar sunt gata să ajung la un acord cu Consiliul înainte de alegeri. Și asta pentru că sectorul navigației interioare chiar are dificultăți și este păcat că aceste 35 de milioane nu au fost folosite anul trecut. Prin urmare, ar trebui să încurajăm cheltuielile acestor bani. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, mulțumim, doamnă Vormancol. Bănesc că uh, domnul Ertug și domnul El al Cadraui se, va, se vor întoarce? Nu, domnul El Cadraui este aici și bănuiește că domnul Ertug se va întoarce și va interveni mai târziu. Doamna Meissner. Brian, Mulțumesc, Brian. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportoarei. Corin este Uh, vorba de o cooperare foarte plăcută pe care am avut-o până acum. Trebuie spus și că suntem de acord referitor la această legislație. Bineînțeles că nu putem promova tot ce ne dorim. De aceea am avut și ultima rezoluție, în, uh, acea rezoluție în ultimul plen, pentru a spune clar că dorim ca uh, piața unică să fie aprofundată, avem o legislație pe care vrem să o aplicăm Vrem să alocăm fonduri din uh, CEF. Um, transportul intern, transportul maritim intern este um, important și uh, ceea ce ne dorim nu este de fiecare dată prevăzut în aceste texte uh, legislative. La cerințele tehnice aș avea câteva sugestii, în rest am fost de acord cu tot ceea ce Corin a solicitat în numele Parlamentului. Corin s-a referit că am la faptul că am solicitat ca orice adaptare uh, a anexelor să fie valabilă timp de trei ani. Uh, putem apoi să revizuim și să prelungim, dar uh, asta s-a dovedit a fi o bună practică. Să uh, adoptăm, să vedem dacă este bun uh, pentru sector dar apoi să putem evalua, să vedem dacă a fost uh, bine, dacă vrem să păstrăm sau vrem să schimbăm. Și uh, mai ales în ceea ce privește fondul de rezervă, ar fi bine să avem o soluție cât se poate de repede, pentru că nu se poate ca într-un sector în care este nevoie de bani uh, să existe acești 35 de milioane care oricum nu sunt mult, dar să nu poată fi folosiți pentru că nu există criteriile de accesare. Mulțumesc uh, lui uh, Corin și uh, aștept cu nerăbdare și discuțiile următoare. Mulțumesc foarte mult. Acum revin la socialiști, domnul Retur. Da, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața. Îmi cer scuze că a trebuit să ies pe scurt din sală. Nu avem documentele potrivite la mine. Mulțumesc pentru introducere. Mulțumesc uh, raportoarei mm, pentru raport și raportorilor din umbru, pe, din umbră pentru cooperarea cât se poate de constructivă. A fost o bună cooperare. Asta arată că putem uh, urmări împreună un obiectiv uh, important nu au existat foarte multe amendamente, 22, 12 dintre ele ce țin de uh, măsurile ce țin de capacități și restul uh, referitor la specificațiile tehnice. Mie mi se pare că asta este un semn bun. Uh, semn că obiectivele principale sunt sprijinite împreună de către tot Parlamentul. Fondul de, rezerve trebuie să, de rezervă trebuie să poată fi accesat cât se poate de rapid și, în al doilea rând, consider că este important ca la specificațiile tehnice să impunem standarde uh, stricte din Uniunea Europeană și internațională și să folosim expertiza pe care o avem în acest sens. Amendamentele mele uh, 18 și 12 se referă la asta sunt, mă raliez poziției uh, raportoarei Steinrück din Comisia pentru Ocupare. Este vorba aici de o procedură asociată din uh, această comisie. Este vorba de uh, drepturile sociale și lucrătare, lucrătorilor. Este vorba de măsuri și referitoare la pensionarea înainte de vârsta pensionerii, uh, calificarea și formarea, dar și implicarea formală a partenerilor sociali la acordarea fondurilor. Cred că și aici uh, vom avea o bună cooperare și cred că ar fi foarte importantă o bună cooperare cu Comisia pentru Ocupare. Sunt de acord cu raportoarea că marea uh, provocare a navigației interioare uh, ține și de uh, stimuli uh, financiar potriviți și cred că în cadrul legislației TNT am putut uh, consolida navigația interioară prin faptul că pot fi utilizate fonduri din facilitatea conectarea Europei în acest sens. Se va folosi asta pentru îmbunătățirea mm, performanței de mediu, pentru toate tipurile de vase. Um, pe de altă parte, uneori se spune că mai puțin este mai mult și asta, ține și, asta este valabil și pentru uh, prevederile tehnice partea cea mai mare ar trebui să fie elaborată de către experții adevărați. Noi putem să transmitem un semnal politic și să solicităm o armonizare a specificațiilor tehnice, o verificare constantă a status quo-ului este solicitată de către unii colegi și mi se pare o idee bună. Acestea au fost amendamentele mele. În principiu suntem de acord și cele câteva diferențe care există sunt cele din amendamente, dar cred că putem să le uh, acceptăm uh, cu toții. Mulțumesc colegilor pentru cooperare. Mulțumesc din partea conservatorilor. Are cuvântul domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului, mulțumesc doamnei raportor. Um, domnule președinte, eu aș dori să vorbesc despre capacitate uh, și fondurile de dezmembrare. Uh, m-au mirat amendamentele colegilor Hertug, Lichtenberger și Zicău. Nu trebuie să uităm că în acest fond sunt foarte puțini bani. Cu 35 de milioane de euro nu poți face foarte multe pentru a dezmembra nave. Eu nu cred că trebuie să complicăm și mai mult procedurile, să adăugăm tot felul de reguli privind campaniile de informare și in, organizațiile care trebuie implicate, consultări și protecția um, sănătății. Eu cred că trebuie să lăsăm industria să se descurce, uh, nu să punem noi poveri suplimentare. Deci eu voi recomanda grupului meu să nu sprijinim aceste amendamente. În legătură cu specificările tehnice acum, Mă bucur că doamna raportor sprijină raportorul, uh, amendamentul meu numărul 21 pentru a reduce perioada de evaluare. Um, la baza acestui amendament stau mai multe motive. Aș dori să evit repetarea problemelor cu care ne confruntăm acum și anume că propunerile făcute, propunerea făcută foarte târziu la sfârșitul acestui mandat um, a avut ca consecință faptul că am avut foarte puțin timp să lucrăm la acest aviz, care totuși cred că este unul foarte bun. De aceea am uh, strigat ajutor săptămâna trecută, am cerut ajutorul. Acum comisia trebuie să acționeze. Mingea e în terenul comisiei și domnul Calas a spus chiar săptămâna trecută că va face propuneri. Așa că și această propunere va fi una importantă cu fonduri vizate. Deci eu cred că nu trebuie să creăm probleme celor care vor lucra la următorul mandat, în următorul mandat cu um, condiții pe care le punem noi acum. Sunt foarte interesat să aud ce are de spus Comisia în legătură cu amendamentul 15, um, 11, mă scuzați, al doamnei Țicău, în legătură cu Dunărea. Uh, mie îmi convine acest amendament Cred că trebuie să avem aceleași reguli pentru Rin și Dunăre pe cât posibil, dar nu știu exact care este situația la nivel tehnic. Nu știu dacă e posibil acest lucru. Dacă e posibil, și sper că Comisia ne va spune dacă e posibil sau nu și, sau ce e de făcut ca să fie posibil, eu aș dori să sprijin acest amendament. Deci ascult uh, cu interes cele de spus Comisia. Mulțumesc, doamna Țicău ne va spune despre Dunăre. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe doamna Ortman Kul pentru eh, munca depusă și pentru eh, rapoartele elaborate. În ceea ce privește cerințele tehnice, am solicitat prin amendamente ca noile cerințe suplimentare să nu limiteze concurența. Am solicitat consultarea părților interesate și mulțumesc doamnei Ortman Kul că sprijină acest amendament și de asemenea am solicitat uh, recunoașterea reciprocă a certificatelor tehnice pentru navele de navigație interioară atât pe Dunăre cât și uh, pe Rin și uh, cred că atunci când vorbim de o piață interioară ar trebui să avem și aceleași reguli și recunoașterea reciprocă a certificatelor tehnice. De aceea sper ca acest amendament să fie mm, adoptat. În ceea ce privește capacitatea flotei, din nou am făcut un amendament în ceea ce privește Dunărea, ă, tot în scopul de a realiza o piață internă la nivelul Uniunii Europene și de a avea aceleași reguli care se aplice ă, pe toate căile navigabile interioare Uh, am solicitat de asemenea să um, poată fi facilitat un schimb de know how între diferitele porturi ale uniunii europene ceea ce cred că este benefic. Uh, îmi închei uh, această intervenție domnule președinte făcând câteva remarci. întâi și întâi am dori și cerem comisiei ca programul naiades ii să fie mai concret să avem măsuri concrete uh, Uh, deocamdată programul uh, NAIADES 2 utilizează diferite fonduri, dar uh, am vrea să avem o comunicare mai clară din partea Comisiei și niște legături foarte clare în ceea ce privește fondurile ce pot fi utilizate. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez este faptul că avem nevoie la nivelul Uniunii Europene de o strategie pentru căile navigabile interioare și solicit acest lucru comisiei. Cred că este un element extrem de important pentru dezvoltarea transportului pe căile navigabile interioare. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Dau acum cuvântul reprezentantei Comisiei, doamnei Fiora Gaites. Thank you very much, Mr. Chairman and members. Mă scuzați, domnul Gaites. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimaților deputați. Aceasta este o ocazie rară uh, în care Comisia se bucură mult de ceea ce a făcut Parlamentul. Este ocazia rară în care există un consens în legătură cu valoarea propunerilor și um, toate părțile interesate au lucrat foarte constructiv și cu S-a lucrat în aceeași direcție. <laughs> Președintele întrerupe. Aș întreba pe doamna Col dacă e sigură că a abordat lucrurile cum dorea în raportul dânsei. Lăsând gluma la o parte, spune reprezentantul comisiei, uh, e important faptul că ne îndreptăm cu toți în aceeași direcție și apreciem ceea ce a făcut domnul raportor și toți eurodeputații care au încercat să aducă cu adevărat o valoare adăugată celor două propuneri. Voi începe prin a spune câteva cuvinte despre Naiades 2, mai întâi. Și pentru a răspunde doamnei Țicău. Programul Naiades 2 este o strategie care se concentrează pe consolidarea avantajelor căilor fluviale interne și pe reducerea problemelor legate de acestea. În comparație cu programul precedent, NAIADES, ne-am concentrat eforturile pe un număr mai limitat de zone pentru a obține rezultate mai concrete. În consecință, am făcut propuneri foarte concrete într-un număr limitat de domenii. E vorba de directivele tehnice, de formare și calificare, care se vor concretiza în următorul mandat, revizuirea serviciilor de informare privind uh, um, râurile pentru a pregăti căile navigabile interne uh, pentru progresul la nivel logistic. Deci am abordat toate aceste elemente esențiale și am făcut eforturi mari pentru finanțarea infrastructurii, care este o parte foarte importantă pentru a ne asigura că căile navigabile, căile fluviale sunt navigabile tot anul în cele mai bune condiții. Și um, de aceea le-am introdus în conceptul de coridor. În ceea ce privește finanțarea, aș dori să vă rog să vă gândiți la ce am făcut cu finanțarea în următorul mod. Faptul că nu există un program concret pentru finanțarea căilor navigabile fluviale interne este, după părerea noastră, un avantaj, pentru că dacă nu, am fi um, limitați la o sumă. Și dacă ar trebui să discutăm aici ce parte din facilitatea Connecting Europe trebuie acordată um, căilor uh, navigabile interioare, nu știu dacă am fi atins același rezultat. Eu cred că am făcut bine lăsând finanțarea deschisă pentru a ne asigura că toate proiectele bune pot fi finanțate. Dacă am, am apucat să împărțim facilitatea Connecting Europe, uh, n-am, mai put, n-am fi mai putut uh, finanța canalul uh, Seine-Nord și uh, nimic altceva uh, din această facilitate. De aceea e un lucru bun că avem criterii bune pentru finanțarea proiectului Naiades, dar nu avem un plafon, o limită maximă în finanțare. Putem uh, depăși uh, aceste limite arbitrare și, bineînțeles, depinde de uh, statele membre uh, să propună proiecte bune pentru finanțarea din facilitatea Connecting Europe. Acum aș reveni la cele două propuneri făcute pe care le discutăm astăzi. Regulamentul de finanțare privind capacitatea flotei uh, și finanțarea. Obiectivul nostru era acela de a facilita procesul de alocare a acestor uh, fonduri. Să nu credeți că e vorba de miliarde, e vorba doar de 35 de milioane. Dacă ne apucăm să împărțim această sumă la numărul de nave uh, pentru, uh, care există pe căile navigabile interioare, este clar că nu sunt foarte mulți bani, de aceea ei trebuie folosiți cât mai bine în, pentru acțiunile pregătitoare, pentru sprijin, dar nu trebuie dată fiecărui uh, proprietar de navă, să dăm fiecăruia un cec de 1000 de euro și gata, um, au fost uh, a, să, se absorb banii. Nu. Nu aceasta e filozofia care stă la baza acestui fond. Trebuie să ne asigurăm că fondul poate fi folosit și pentru um, aspectele de generație următoare, care nu, mai, um, care nu existau în 99, deci să, să vizeze și inovarea, ecologizarea și măsurile sociale. Iată care este conceptul care este la baza acestui fond. Și de aceea, așa cum au spus și anumiți deputați, dorim să păstrăm procedura cât mai simplă. E vorba de um, o finanțare la care participă sectorul și e normal ca întregul sector să decidă cum um, este folosită această finanțare. Sectorul a contribuit cu fonduri și de aceea trebuie să poată să hotărască cum se vor folosi aceste fonduri. În ceea ce privește combinarea acestui fond cu alte surse de finanțare, de exemplu Facilitatea Connecting Europe, sau fonduri de la Banca de Investiții, cred că ar fi foarte bine să se facă acest lucru. Da, și într-un uh, considerent um, ar fi bine să se spună asta, uh, dându-ni-se astfel posibilitatea de a examina cea mai bună cale de a face acest lucru. E mai bine decât să punem asta într-un articol care ar modifica modul în care dumneavoastră, colegiuitorii, uh, ați hotărât că trebuie folosită finanțarea din Connecting Europe. Deci, după părerea noastră, s-ar spori complexitatea, dacă ați spune asta într-un uh, articol, și ar avea un efect asupra textului din facilitatea Connecting Europe care tocmai a fost adoptat. Deci, puteți fi siguri că pentru noi, că noi acceptăm fără probleme un considerent uh, în legătură cu nevoia maximizării efectului acestui fond, combinându-l cu alte fonduri. Acesta este obiectivul maxim, dar pe de altă parte nu trebuie să complicăm și mai mult lucrurile. În ceea ce privește amendamentele care despre Dunăre, mai întâi noi nu propunem modificarea acestui uh, acestei părți din text și nu doresc să intru acum în detalii, dar există motive istorice pentru care am menționat asta în articolul 4 și anume motivul era că atunci abia începeam să simțim efectul conectării Rin-Dunăre. Deci este o frază istorică care astăzi nu mai are cine știe ce efect. În ceea ce privește directiva tehnică, aceasta este o modificare care are obiectivul de a pregăti regulile privind construirea de nave pentru generația următoare. Adică va exista uh, o instanță centrală la nivel european care va crea aceste reguli. Deci, am luat elementele de procedură din anexe, am scos elementele de procedură din anexe, erau amestecate, le-am pus în textul directivei pentru a lăsa partea tehnică um, cât mai uh, goală, cât mai limitată. Și um, cred că e bine că amendamentele să meargă în aceeași direcție. Ne-ați cerut părerea despre amendamentul 11. Trebuie să spun că formularea nu e foarte adaptată la realitate. Nu există certificate pentru Rin și cu atât mai puțin pentru Dunăre. Conform acestei directive, fiecare stat membru emite un certificat valabil în întreaga Uniune Europeană. Aici nu e vorba de recunoașterea reciprocă. Fiecare stat membru emite un certificat european. Deci nu mai trebuie clarificat lucrurile în plus. Deci dacă ne cereți părerea despre acest amendament, noi spunem că va da impresia greșită, o impresie greșită în legătură cu ce se întâmplă la nivel tehnic în acest sector și ar fi incorrect să se spună lucrurile așa. Puteți fi sigur că vom coopera în continuare cu dumneavoastră și cu domnul raportor pentru a ajunge la cele mai bune amendamente de compromis și, în fine, ne bucurăm de faptul că Parlamentul dorește uh, să încheie regulamentul privind capacitatea flotei, pentru că președinția greacă uh, abordează de asemenea subiectul și la Consiliu se va începe discutarea lui chiar în această după masă, nu doar pe baza propunerii Comisiei, ci și pe baza raportului acestei comisii și așteptăm, bineînțeles, cu nerăbdare rezultatul votului. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Wortmann Col. Yes, thank you very much. Uh, well, uh... Mulțumesc. Aș dori să îi rog pe colegi uh, să ne transmită contribuții și comisie. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru contribuții și comisiei pentru răspuns. Voi uh, prelua, voi lua notă de avertizările doamnei Meissner și ale domnului Vandală în referitoare la domeniul de aplicare pentru că, într-adevăr, este vorba de o sumă limitată de bani. Sunt convinsă că putem uh, găsi uh, soluții comune. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, spune președintele. Votul în comisie va avea loc pe 20 februarie și în plenară, încă neconfirmat, dar sperăm să fie martie. 20 februarie votul, așadar nu mai există chestiuni uh, diverse și reuniunea următoare va fi joi 20 februarie la ora 9. Uh, Știu că este una dintre acele reuniuni oribile de joi, dar asta este, trebuie să ducem povara împreună. Această parte a reuniunii se închide, reuniunea coordonatorilor la ora 10.